atul 2 a regulamentului, această nouă cerere este trimisă către Comisia de Afaceri Juridice competentă în acest domeniu. Am primit din partea PPE-ului câteva cereri de modificări în comisiile parlamentare și în delegațiile interparlamentare. Lista acestor numiri vor va figura la procesul verbal al acestei ședințe. Dacă nu există observații până la adoptarea acestui proces verbal, atunci aceste